Dragi colegi, vă propun să ne începem lucrările. Vă mulțumesc pentru prezență. Primul punct pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt uh, observații, este considerată adoptată. Al doilea punct, anunțurile președintelui. Însă revin la primul punct și amintesc că comisia noastră își încheie lucrările la ora 5 și jumătate și între orele 5 și jumătate și 6 și jumătate vom avea reuniunea coordonatorilor pentru a ajunge la un acord, financi, un acord financiar cu privire la a doua lectură a bugetului 2010 și uh, rezoluția care o însoțește. Mâine Începem la ora 9 și îi rog pe toți uh, membrii să fie prezenți, fie că sunt uh, titulari, uh, supleanți, supleanți ai supleanților, clandestini și așa mai departe, pentru că votăm a doua lectură și rezoluția. În ceea ce privește anunțurile, aș vrea să îl uh, felicit pe colegul nostru Iva Sportnanis, care și-a sărbătorit uh, ziua de naștere și care întinerește pe zi ce trece și îl încurajăm să o țină tot așa. Și aș vrea, de asemenea, să amintesc că astăzi uh, este o zi istorică pentru că intră în vigoare tratatul de la Lisabona. În mod surprinzător, Parlamentul European a hotărât să nu sărbătorească acest lucru. Astăzi există o ceremonie la Lisabona la care ne reprezintă domnul Buzek, însă Parlamentul de la Bruxelles nu a organizat uh, festivități pentru a sărbători acest eveniment, ceea ce cre cred că regretăm cu toții și în special domnul Dean, care a jucat un rol în elaborarea acestui tratat, de asemenea, toți deputații care s-au implicat în elaborarea Convenției uh, asupra Europei sunt uh, prezenți în sală și uh, membrii Comisiei pentru bugete și toți cetățenii europeni consideră că este o dată importantă, chiar dacă nu o sărbătorim. Este o dată care se va înscrie în istoria Europei. Sigur că foarte multe vor depinde de ce vom face cu acest tratat și ce vom face pe plan bugetar. Și ne bucurăm încă de pe acum de faptul că exercităm o nouă responsabilitate, uh, responsabilitățile pe care ni le conferă tratatul în uh, acord cu celelalte instituții. Îl salut pe directorul general a, pentru bugete, care ne împărtășește opinia, precum și a, uh, președinția suedeză. De asemenea, de îndată ce va fi prezent, îl voi saluta pe președintele la funcția de comisar pentru bugete. Nu este complet uh, necunoscut de către noi Numirea sa oficială depinde de noi și depinde de răspunsurile pe care le va da la întrebările extrem de dificile pe care îi le vom pune în a doua săptămână a lunii ianuarie. Într-adevăr, conferința președinților a hotărât care va fi calendarul audierilor și având în vedere că Consiliul European uh, a întârziat în uh, uh, atribuirea funcțiilor. Se va prevedea o săptămână specială, a doua săptămână din ianuarie, pentru audierea tuturor candidaților la postul de comisar de către comisiile aferente. Scopul este ca, în cazul în care totul merge bine și toate avizele sunt pozitive, scopul este să se voteze în sesiunea plenară ordinară din ianuarie, iar în cazul în care există reticențe în privința anumitor candidaturi, ceea ce l-ar face pe domnul Barroso să propună schimbări, se va organiza o sesiune extraordinară de o jumătate de zi în ultima săptămână a lunii ianuarie. Acesta este programul, deci. Vă amintesc că reuniunea noastră este difuzată în direct pe internet. Vă amintesc de asemenea că reuniunea de astăzi și mâine este consacrată elaborării strategiei pentru a doua lectură a proiectului de buget pentru 2010 vom discuta acum și vom uh, preciza ceea ce trebuie precizat la reuniunea coordonatorilor la sfârșitul după amiezii. Mâine, la ora 9, urmează votul. Încă din această după masă vi se distribuie documentele necesare pentru vot și vă rog să păstrați aceste documente pentru mâine dimineață, pentru că vom avea absolută nevoie de ele pentru a vota mâine dimineață. Vom încerca să facem cât mai multe voturi în bloc. Mâine dimineață vă voi explica cum se folosesc aceste documente. Nu este prea complicat, însă vreau să mă asigur că toată lumea a înțeles diferențele între aceste documente. Există anumite particularități uh, legate de prezentare în ceea ce privește a doua lectură, mai mult decât uh, uh, specificități politice, și aș vrea să fie bine înțelese. Vă voi indica, de asemenea, care sunt rezultatele reuniunii coordonatorilor de săptămâna trecută. Săptămâna trecută au fost uh, distribuite două rapoarte pentru a redacta un aviz cu privire la sprijinul comunitar pentru finanțarea unităților 1 și 4, mai precis pentru dezafectarea centralei nucleare de la Cozlodui Temeiul juridic a fost uh, convenit și vom vota cu privire la finanțare. Avem de furnizat un aviz uh, Comisiei ITRE cu privire la temeiul juridic și grupul verzilor va fi însărcinat să desemneze raportorul pentru aviz. În ceea ce privește acordul cu privire la acordarea unui sprijin macrofinanciar Ucrainei, coordonatorilor au considerat că nu este cazul ca comisia noastră să se pronunțe, deci nu desemnăm un raportor. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, și anume pregătirea celei de-a doua lecturi a Parlamentului și îi dau cuvântul raportorului nostru, domnului Laslo Surian. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, sunt uh, aproape sigur că în diferitele reuniuni uh, de grupuri de lucru s-a discutat despre ceea ce s-a întâmplat uh, la reuniunea de conciliere, însă poate că nu strică totuși să sintetizez rezultatele reuniunii de conciliere. După cum știți, bugetul anul acesta uh, conține planul de redresare economică europeană în valoare de 2,9 miliarde de euro. Și nu este ușor să gestionezi un astfel de program fără să aduci atingere celorlalte programe și priorități ale Parlamentului European. și uh, dezafectarea centralei de la Coslodui trebuie finanțată, chiar dacă suma este mai mică. Parlamentul a dorit de asemenea să financeze sectorul laptelui, având în vedere problemele pe care le-a traversat în această toamnă și majoritatea noastră am spus că nu vrem să prelungim planul de redresare economică în bugetul din anul viitor. Nu a fost clar dacă vom putea să îl finanțăm în uh, cadrul bugetului pe 2010. În cele din urmă am uh, hotărât ca acest plan să fie limitat la anul 2010 nu va fi nimic de finanțat, deci, în anul următor. De asemenea, pentru prima dată, în spiritul Tratatului de la Lisabona, Consiliul a acceptat dorința Parlamentului de a acorda 300 de milioane de euro pentru sprijinirea sectorului laptelui. A fost uh, un subiect uh, care a făcut obiectul discuțiilor între Parlament și Consiliu și trebuie să spun uh, cu bucurie că am avut câștig de cauză. Este un uh, câștig uh, mic, relativ mic, însă este important de asemenea că s-a hotărât finanțarea facilității uh, pentru microfinanțare. Comisia pentru Ocupare a dorit foarte mult să obțină bani suplimentari și am reușit să obținem suma necesară. Suma necesară este de 25 de milioane pentru primul an al acestui program și am reușit să o obținem. De asemenea, am obținut un alt succes. Parlamentul a acceptat mesajul nostru cu privire la liniile în privința cărora era nevoie de schimbări linii operaționale. Consiliul a acceptat poziția Parlamentului și putem să menținem aceste propuneri în a doua lectură. De asemenea, acțiune pregătitoare și proiectele pilot am dorit să le menținem ca și în prima lectură și putem să le menținem în a doua lectură după acordul încheiat cu Consiliul. În ceea ce privește plățile, cred că putem vorbi despre două puncte de vedere în funcție de cum vedem lucrurile jumătatea plină sau goală a paharului. Propunerea Consiliului a fost de 120 de miliarde de euro. Noi am propus o 127 de milioane. A fost o creștere intenționată pentru că am vrut să arătăm că dorim ca statele membre să folosească mai rapid fondurile din, din uh, cadrul politicii de coeziune și din cadrul politicii structurale. Am uh, căzut de acord cu Consiliul ca în cazul în care statele membre au nevoie de aceste sume, sumele să fie plătite în cadrul unui buget rectificativ. Așa procedăm în fiecare an și știți și chiar mai bine decât mine că posibilitatea aceasta nu a fost folosită până în prezent. Anul 2010 ar putea fi anul în care să folosim această posibilitate. De ce? Pentru că în statele membre există foarte mari întârzieri în acest domeniu. Programele care sunt planificate din 2009 uh, sau 2008 sunt uh, programe care sunt suficient de mature și, ca atare, s-ar putea ca necesitățile în cadrul politicii de coeziune să fie mai, mare, mai mari decât s-a prevăzut. De aceea, împreună cu coordonatorii, am hotărât că este un punct cheie. Nu vom uh, merge mai jos decât uh, ceea ce s-a stabilit în proiectul preliminar de buget în ceea ce privește politica de coeziune. În ceea ce privește angajamentele, acțiunile pregătitoare, proiectele pilot, uh, trebuie să fie finanțate cu aceleași sume ca și cele prevăzute în proiectul preliminar de buget. Câteva cifre ca procente din uh, um, produsul național brut. 1,04 1.04 plăți și 1,2 angajamente. Dacă vă amintiți, întotdeauna există conflicte între statele membre pentru că statele nu doresc să se depășească procentul de 1%. Consiliul și președinția au cedat la insistențele Parlamentului pentru a se ajunge la acest procent de 1,04% în ceea ce privește plățile. Cât privește planul de redresare economică, întrebarea care s-a pus a fost cine plătește mai mult. Domnul uh, Lamasur a venit cu un argument bun și anume că dacă se retrag sume din, de la rubrica 1 și dacă acoperim întreaga sumă necesară, consecințele sunt mai uh, proaste decât dacă acordăm banii suplimentari statelor membre. și de aceea noi am spus că pentru fiecare euro care este scos de la rubrica 1A să se obțină o finanțare de 2 euro din partea statelor membre. Am hotărât să scoatem 81 de milioane de euro de la rubrica 1A, inclus, incluzând finanțarea pentru dezafectarea centralei de la Costodui, care reprezintă 75 de milioane, și Consiliul să apeleze la instrumentul de flexibilitate și să acorde 195 de milioane. În plus, în cadrul marjei de la rubrica 2, au acordat 36 de milioane peste sumele prevăzute inițial. Sarcina raportorului a fost să propună cum anume să se scoată acești 81 de milioane de euro de la rubrica 1A. M-am așteptat să nu se meargă mai jos de proiectul de preliminar de buget. Odată cu aceste uh, scăderi, s-a creat o marjă și dorința noastră este ca 25 de milioane să meargă la facilitatea de microfinanțare și restul banilor au fost redistribuiți pentru a acoperi șapte linii prioritare în care intră educația, cercetare, cercetarea și altele. Am distribuit banii conform felului în care liniile acestea sunt uh, în strânsă legătură și la sfârșit am rămas cu o marjă de 0,7. Împreună cu socialiștii și ALDE am hotărât ca din această sumă să acordăm o finanțare pentru linia aferentă instituțiilor financiare. 0,6 din acești 0,7. Grupul liberal susține această idee și raportorul susține această idee, căci scopul raportorului este de a se ajunge la cooperare. Sper să ajungem la un vot în bloc pe aceste propuneri căci este important să demonstrăm Comisiei și Consiliului că putem fi uniți și că putem să avem cu adevărat un cuvânt de spus conform tratatului de la Lisabona în ceea ce privește bugetul. Întrebarea este ce să facem cu restul din cadrul acestei marje, având în vedere că este o sumă foarte mică, o opțiune este să o lăsăm ca atare. Mai ales că chiar dacă secretariatul s-ar uh, strădui să ne uh, furnizeze cifre exacte, bazele de date ar trebui să fie uh, să, să coincidă și e posibil ca cifrele să nu fie până la urmă exact aceleași. Cred că putem, deci, să nu mai facem adaptări tehnice din partea raportorului în plenară. Ar fi bine pentru domnul Manca și pentru mine să evităm adaptări tehnice în plenară. Ar putea fi necesare, însă cred că este o soluție. Dacă această comisie vine cu altă propunere, și anume să trecem zero în dreptul acestei marje, putem să înscriem suma în dreptul unei linii, asta n-ar fi o problemă, ceea ce înseamnă că putem transmite partenerilor noștri din Comisie și din Consiliu că Uniunea Europeană nu poate să renunțe la marjă, pentru că este foarte periculos, mai ales dacă avem în vedere faptul că președintele ne îndeamnă să nu avem un buget rectificativ în fiecare lună. Însă fie că avem o marjă de 0,1, fie că avem o marjă de 0,2, cred că e același lucru. Colegii socialiști, la reuniunea coordonatorilor, au întrebat ce se întâmplă cu proiectele pilot din cadrul rubricii 2. Primele calcule au arătat că lipsesc 500 de milioane de euro, însă, de fapt, avem acești bani, deci nu e nevoie să schimbăm nimic în privința proiectelor pilot. Sper că veți uh, urma aceste propuneri. Toate aceste propuneri se bazează pe principii deja convenite și dacă principiile sunt uh, bune, uh, toate celelalte aspecte sunt pur tehnice. Nu am uh, măsluit cifrele niciun fel. În sfârșit, domnule președinte, aș vrea să menționez că Dispunem de documentul 10 RAP. Acest document conține informațiile pe care le-am prezentat cu privire la cele 81 de milioane pentru Planul European de Redresare Economică și conține de asemenea informații cu privire la cum anume s-ar putea obține cifra de 123 uh, de miliarde plăți pentru 2010. De asemenea, aveți DOC 10, un document care conține toate amendamentele care nu au fost acceptate de Consiliu. Fie au fost respinse, fie au fost modificate. Este vorba despre documentul 10 RAP. Și putem să redepunem toate amendamentele din prima lectură însă votul asupra DOC 10 RAP va avea prioritate. Deci ar trebui să votăm în primul rând în privința redepunerii amendamentelor și apoi în privința modificării acestora cu documentul 10 RAP. Sper că au fost uh, preluate toate sugestiile, cel puțin atunci când s-au fixat cifrele, și sper că în rezoluție vom putea formula mesaje care să corespundă dorințelor noastre în funcție de familiile politice cărora le aparținem, însă sigur că rezoluția aceasta trebuie să arate viziunea noastră comună asupra bugetului pentru 2010. Poate că este de vreme, însă mulțumesc de pe acum secretariatului care a făcut foarte multe eforturi, inclusiv în acest weekend, pentru a ne furniza amendamentele și uh, tabelele necesare. Mulțumesc de asemenea coordonatorilor pentru cooperare, cooperare care ne-a fost uh, foarte utilă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc, domnule raportor. Într-adevăr, este prima reuniune în plen a Comisiei de Bugete de la conciliere încoace și aș dori să-l felicit pe raportor pentru uh, modul în care a uh, desfășurat această negociere împreună cu întreaga delegație a Parlamentului. Vreau să mulțumesc și președinției suedeze, care a fost uh, deosebit de dornică să asculte problemele menționate de Parlament inclusiv cele de ordin politic, și vreau să mulțumesc și comisiei care și-a jucat rolul de honest broker, spune președintele. După cum a spus domnul Surian, cred că noi aici, la Parlament, ne putem bucura de rezultatele acestei concilieri. Nu am să intru în detaliile menționate de el, dar cred că merită menționate trei aspecte. În primul rând, am, am reușit să găsim modul uh, de a finanța planul de redresare și să facem acest lucru fără să așteptăm ultimul termen pe care îl stabilisem în primăvară împreună cu celelalte două instituții, și anume concilierea de anul viitor. Așadar, pentru 2009 și 2010 am reușit să găsim suma necesară pentru a finanța acțiunile din cadrul planului de redresare economică. E vorba de cele 100 de miliarde destinate eh, reconversiei energetice către surse de energie ecologică și internetul în bandă largă. Ceea ce este deja realizat pentru bugetul 2010. Și după cum a spus Laslo, este prima dată și de fapt și ultima dată, conform vechilor tratate, când Consiliul a acceptat un amendament foarte important pe plan politic și bugetar, adus de Parlament în domeniul bugetului agricol. Este vorba de înscrierea a 300 de milioane, nu de 280, cum prevăzuse Consiliul inițial, ci de 300 de milioane. Iar raportorul a fost foarte uh, insistent pe acest punct, dorind să se financeze politici noi în domeniul finanțării producției de lactate, uh, o politică uh, menționată sub numele de Milk Fund, fondul laptelui. Apoi s-a uh, realizat și finanțarea pentru 2010 uh, a centralei nucleare bulgare de la Kozlodui. Este vorba de un proiect ce derivă dintr-un acord politic între Uniunea Europeană și noul guvern bulgar, și care nu a putut să fie discutat decât în ultima clipă și care ne-a uh, stârnit dificultăți neașteptate și foarte greu de rezolvat, pentru că era vorba de găsirea a 75 de milioane suplimentare pentru bugetul 2010. Am ajuns la un acord ce permite obținerea a trei sferturi din mijloacele financiare necesare, asumate în ghilimele de Consiliu sub forma de fresh money, de fonduri proaspete. Este vorba de economii disponibile în bugetul agricol sub diverse forme și, de asemenea, prin mobilizarea unei părți din instrumentul de flexibilitate și celălalt sfert a fost obținut ca sacrificiu din partea Parlamentului. Reprezentanții Parlamentului au propus acest sacrificiu pe care Comisia de Bugete trebuie să-l confirme sau să-l infirme acum. Este vorba, de fapt, de 81 de milioane de euro care să fie luate din categoria 1A. Și acest lucru vom discuta în această după-amiază și acest lucru va face obiectul noilor amendamente pe care ni le va prezenta raportorul, după o uh, muncă îndelungată împreună cu coordonatorii. Aș dori să mai completez ceea ce a spus Laslo, amintind că acest acord de conciliere se referea și la adoptarea mai multor declarații, fie declarații comune ale instituțiilor, fie declarații ale anumitor instituții, bilaterale sau unilaterale pe care le aveți în anexa punctului 8 în documentul reuniunii noastre de astăzi, documentul 1, în dosarul 1, la punctul 8 aveți, aveți următoarele. Prima declarație foarte importantă pe plan juridic este o declarație comună a celor trei instituții privind continuitatea procedurii bugetare 2010. Este un subiect care îi uh, încântă pe juriști la modul absolut. Deci nu trebuie să le refuzăm această plăcere. Este vorba de o problemă pe care am menționat-o în repetate rânduri Procedura bugetară 2010 a început și s-a desfășurat în mare parte într-o perioadă în care tratatul de referință era tratatul de la Nisa, însă ea se încheie acum, pe 1 decembrie, și votul final va fi în 17 decembrie, atunci când se va aplica tratatul de la Lisabona. Bineînțeles că a existat un acord politic de la început și aș spune chiar că bunul simț ne împinge să aplicăm tratatul de la Nisa până la capăt și să găsim o formulare juridică care să reușească să oprească cronometrul la 30 noiembrie și să facă în așa fel încât să pară că votul din 17 noiembrie a avut loc de fapt pe 30 noiembrie la uh, 12 noaptea fără 5 minute. Eu folosesc aici o metaforă, juriștii însă au trebuit să găsească o soluție pentru că președintele Parlamentului semnează bugetul și semnătura președintelui garantează pe plan juridic bugetul. Deci președintele Buzek trebuie să uh, aibă această declarație. Și mi se părea necesar să se menționeze acest lucru și de aceea am propus un amendament la proiectul de rezoluție al raportorului nostru, rezoluția referitoare la votul nostru în, două, în a doua lectură, amendamentul 11, și uh, am propus să facem acolo referire la această declarație și să arătăm că Parlamentul ține cont de ea spre încântarea juriștilor noștri și întru securitatea politică a președintelui Buzek. Mai avem în anexă o declarație comună privind politica de construcție sau politica privind clădirile tuturor instituțiilor și organelor legate de acestea. La anexa 3, tot o declarație comună în legătură cu simplificarea și gestionarea fondurilor structurale și a fondurilor de coeziune în contextul crizei economice. Am adoptat și o declarație importantă, comună, referitoare la rubrica 5, adică cheltuielile administrative, o declarație care este foarte importantă pe plan politic pentru că permite să se financeze de pe acum nevoile de funcționare ale Consiliului European și ale președintelui acestuia, conform tratatului de la Lisabona, vă amintesc, că prin tratatul de la Lisabona Consiliul European devine instituție europeană și se creează și postul de președinte permanent full-time al Consiliului European, ales de Consiliu pentru 2 ani și jumătate. Este o instituție diferită de Consiliul de Ministri și deci are nevoie de mijloace proprii de funcționare. Consiliul ne-a propus o scrisoare rectificativă la bugetul său în ultima clipă, punându-ne într-o situație politică extrem de delicată, pentru că, evident, Parlamentul European nu putea să își asume o poziție de rezervă față de finanțarea instituției Consiliului European și a președintelui său. Parlamentul a fost întotdeauna pentru reforma instituțională, pentru adoptarea tratatului de la Lisabona. Ne-am bucurat că s-au înlăturat prim, ultimele obstacole din calea ratificării și nu puteam să punem capăt acestei explozii de bucurie printr-o opoziție a finanțării cheltuielilor administrative și a notei uh, de telefon, de exemplu, a președintelui Uniunii Europene sau a facturii respectiv. În același timp, nu puteam nici să lăsăm această dublă instituție, Consiliul European, Consiliul de Miniștri să ia niște credite disponibile din marja limitată care ne va rămâne în 2010 la rubrica 5, care finanțează cheltuielile administrative ale tuturor instituțiilor. Când noi aveam un acord politic între toate instituțiile pentru a adopta bugetul 2010 fără să ținem cont de noile nevoi create de tratatul de la Lisabona, indiferent de natura acestor nevoi sau de instituțiile vizate, și trecând sub rezervă finanțarea acestor nevoi, lăsându-le pe seama mai multor bugete rectificative din 2010. Exista un acord politic și dintr-o dată Consiliul a încălcat acest acord speriat de ideea că tratatul de la Lisabona uh, avea să intre în vigoare în decembrie, de fapt, și nu în ianuarie. Și am găsit și o soluție. Și anume, am reușit să garantăm că Consiliul de Ministri va finanța din bugetul său pe 2009 mijloacele necesare pentru buna funcționare a Consiliului European și a președintelui Consiliului European în 2010 ceea ce se transpune în faptul că în această declarație comună scrie negru pe alb, deci la anexa 4 cu privire la rubrica 5, că această finanțare nu reduce cu nimic marja ce va rămâne disponibilă în anul 2010 pentru finanțarea nevoilor suplimentare în domeniul administrativ ale tuturor instituțiilor și în special ale Parlamentului European, această marjă rămânând de 72 de milioane de euro. M-am cam lungit cu explicația aceasta, dar trebuie să înțelegeți că pe plan politic este foarte important. Avem neapărat nevoie să ne asigurăm că nu se ajunge la un fel de uh, prezumție a Consiliului uh, că nu se va găsi un acord anul viitor. De fapt, Consiliul respectă acel gentleman's agreement și în același timp Parlamentul face un gest elegant și acceptă și salută desemnarea domnului Van Rompuy, dându-i mijloacele de a funcționa în 2010. La anexa 5 este o altă declarație, de data aceasta unilaterală, sau ar, poate ar trebui să fie numită bilaterală, în fine, e vorba de o declarație a Comisiei cerută de noi privind finanțarea ulterioară a Coslodui, pentru că va trebui să se financeze dezmembrarea acestei centrale timp de patru ani. Și s-a găsit o uh, soluție recurgerea la instrumentul de flexibilitate pe 2010 aceste, prin aceste fonduri proaspete, fresh money. Considerăm că nu trebuie să apelăm la marge și că va fi prima solicitare pe care o vom face atunci când va exista acel midterm review al cadrului plurianual al perspectivelor financiare în vigoare la ora actuală. Sigur că am fi preferat să accepte Consiliul această idee de bun simț, însă Consiliul a preferat să păstreze tăcerea. Tăcerea înseamnă consimțire, silence means consent, spune președintele, și deci Comisia a acceptat să ia notă. Eu aș fi sugerat să se formuleze The Commission took note respectfully, ia notă cu respect. Cred că acest respectfully a picat din motive tehnice, dar probabil că e de la sine înțeles că se ia notă cu respect. În orice caz, Comisia a înțeles că e nevoie să se găsească mijloacele de finanțare necesare, cu atât mai mult cu cât cei care sunt de mult aici și amintesc și Reimer Böhre poate să le reamintească, că această problemă a dezafectării coslodui este o problemă pe care Consiliul European a lăsat-o deliberat deoparte. Este un fel de leftover al acordului eh, pentru 2007-2013, acord încheiat în primăvara 2006, moment în care am ținut cont de dezafectarea centralei lituaniene și acelei din Slovacia, Burnițe. Știm, știam pe vremea aceea că și Coslodui va trebui, fiind de același tip, să treacă prin uh, aceleași proceduri, însă pe vremea aceea Bulgaria nu era încă membru de plin, era încă în negocieri uh, și se negocia încă aderarea pe vremea aceea Așadar, președinția britanică laburistă de pe vremea aceea, spun că laburistă pentru că altfel, altfel, altfel stăteau lucrurile dacă nu erau laburiști, a decis cu oarecare răutate că nu trebuie să ținem cont de Bulgaria, că nu era membră a Uniunii Europene. Sigur, glumesc, Bulgaria acum este în Uniunea Europeană și ne bucurăm, dar va trebui să și finanțăm această uh, dezafectare și să o finanțăm cu fonduri proaspete. În cele din urmă, mai este o declarație comună între cele trei instituții care a fost cam greu de pus la punct cu privire la regulile de tranziție de aplicat în anumite domenii, și anume la viramente și la bugetele rectificative, pentru că se trece de la Nisa la Lisabona. Acesta este mandatul pe care ni l-a încredințat plenul Parlamentului European în baza raportului prezentat de mine în numele Comisiei de Bugete și a existat o negociere pentru ameliorarea textului inițial într-un sens dorit de mulți dintre dumneavoastră, printre care Ingeborg Gresle și alții, Reimer Böge, de exemplu, pentru că, de acum înainte, Există textul care face parte din Supplementary Dossier la pagina 1 și se face referire în mod expres la faptul că articolele 22 și 23 din regulamentul financiar continuă să se aplice. Era de la sine înțeles, deci nu am trecut acest lucru negru pe alb, însă colegii au remarcat că ar fi mai bine să precizăm ca să nu existe niciun fel de ambiguitate. Și la fel, am reținut o formulă chiar la sfârșit care nu este chiar cea pe care doamna Garia Saval o propusese. Formulă în care se ține cont de situația în care cele două ramuri ale autorității bugetare nu ar fi de acord cu privire la un virament. Una ar accepta viramentul cerut de comisie și cealaltă nu se propusese un amendament pentru a se ajunge la un fel de procedură de conciliere simplificată. Am discutat cu reprezentanții instituțiilor și nu am ajuns la o soluție ușoară și deci am găsit o soluție care permite Comisiei Europene să-și retragă pur și simplu acea propunere decât să se rateze respectivul virament, ceea ce permite apoi redemararea procedurii și așa mai departe mi se pare că este un acord cât se poate de corect, care corespunde cu mandatul ce ne-a fost încredințat și asigură cu rigurozitate regulile de tranziție ale Parlamentului. Aceste, astfel se vor crea mai multe reguli care vor fi valabile timp de câteva săptămâni, maxim câteva luni, și care vor avea, de fapt, un caracter de proiect pilot, un caracter experimental. Dacă funcționează bine, vor fi uh, împământenite, dacă nu, vor fi adaptate, modificate. Pentru că după aceea va avea loc o revizuire majoră a regulamentului financiar în cadrul uh, perioadei trienale și în cadrul intrării în vigoare de pline a tratatului de la Lisabona la raportul Ingeborg Gresle vom putea discuta această problemă. Și o ultimă observație, îmi cer scuze că am vorbit cam mult, dar toate aceste subiecte sunt foarte importante și trebuie să uh, prezentăm întregii comisii de bugete cum am încercat noi să uh, onorăm mandatul ce ne-a fost încredințat. În legătură cu un aspect menționat de Laslo, dacă ne păstrăm sau nu ne păstrăm o mică marjă la 1A. Sigur că există tentația de a afișa un zero sublim cu titlu de mesaj politic al Parlamentului European către celelalte instituții. Zero. Eu v-aș sfătui să fim prudenți și să ne păstrăm totuși ceva acolo pentru că uh, riscăm altfel să ne lovim uh, de pragul de sus dacă ne înălțăm prea mult și atunci când sărim în sus de bucurie să ne facem un cucui. Eu cred că ar fi mai bine să păstrăm o marjă cât de mică, fie și doar de 100.000 de euro, pentru că uh, lucrul de aici, care pare simplu, este de fapt extrem de complicat. Uh, pentru secretariatul nostru, pentru colaboratorii noștri și mai mult pentru calculatoare, care nu sunt dotate cu creativitatea și imaginația raportorului. Și deci nu ar trebui, după cum a spus și Laszlo, să ne trezim că ă, la un moment dat, în clipa votului, atunci când președintele va semna, că noi la Parlament am votat și chiar președintele va semna un buget care pentru câteva mii de euro nu mai este conform cu tratatul. Totdeauna am procedat așa până acum și cred că pentru acest ultim buget votat conform procedurii de la NISA, eu sugerez să fim puțin prudenți la comisia noastră și să ne păstrăm o mică rezervă pe care să o folosim după aceea ca să sărbătorim împreună succesul negocierilor. Dragi colegi, raportorii au cerut, desigur, să ia cuvântul și doresc să salut prezența, care văd că deja este o absență, deci salut absența, vicepreședintei Rodi Crața, care a fost aici aur, poate că se va întoarce, și care în cadrul biroului se ocupă de problemele de informare și poate va dori să ia cuvântul dacă se întoarce. Și dau acum cuvântul raportorilor, începând cu primul care a cerut cuvântul și anume Salvador. Salvador. Tiene la palabra. Ai cuvântul. Gracias, presidente. Eu și está. Mulțumesc, domnule președinte. Da, am cerut cuvântul după ce l-am ascultat pe Laslo și am ascultat cuvintele dumneavoastră înțelepte. Nu cred că au mai rămas prea multe lucruri de spus uh, pentru coordonatori. Aș dori să menționez doar trei puncte. În primul rând, uh, un lucru care nu are de face foarte mult cu a doua lectură, dar este legat de declarații și de problemele de anul trecut. Uh, și anume finanțarea președinției cheltuielilor de um, cheltuielilor președinției uh, până la 25 de milioane de euro. Um, pregătim o rezoluție cu caracter de urgență aici. Așadar, consecința este foarte interesantă, și anume că Consiliul are un surplus în bugetul său, ceea ce ar putea fi interesant atunci când vom avea negocieri în primele luni ale anului viitor cu privire la uh, Serviciul de Acțiune Externă și la modificările pe care le implică acesta. Din ianuarie vom avea uh, probleme serioase când negociem cu Consiliul și cu Comisia, mai ales pentru că nu avem niște cifre concrete poate pentru că Comisia încă nu le știe, nu avem cifre concrete cu privire la costul acestui serviciu de uh, acțiune externă, ce schimbări instituționale vor trebui făcute uh, în uh, regulamentul financiar pentru a furniza personalul necesar pentru acest nou serviciu. Ideea este că acest lucru are un impact direct asupra cadrului multianual financiar și noi în Comisia de Bugete, mai ales raportorul pentru cadrul financiar multianual, va trebui să se ocupe de acest lucru în următoarele, în primele luni ale anului viitor. În al doilea rând, legat de centrala nucleară de la Coslodui, acordul demonstrează faptul că echipa de negociere a făcut o treabă foarte bună la conciliere pentru că am uh, intrat în aceste discuții spunând că nu se poate finanța dezafectarea utilizând banii din acordurile existente și am obținut un acord ca dezafectarea, într-adevăr, să nu fie uh, finanțată cu bani din aceste categorii, ci cu niște bani proaspeți, cu alți bani. Am avut o poziție foarte puternică și știu că poate acest lucru a părut șocant pentru colegii noștri bulgari, poate un pic uh, dur, dar uh, există o logică bugetară aici. Dacă uh, ceva nu există în, în prima lectură a Parlamentului, este destul de greu să mai introduci în conciliere și cred că singura modalitate a fost, într-adevăr, să obținem alți bani pentru finanțarea acestui proiect, o soluție acceptabilă pentru toată lumea. Și este una, unul dintre succese principale ale concilierii. În ceea ce privește celelalte remarci ale raportorului domnul Surian, eu, din partea grupului meu pot să spun că mă bucur foarte mult de ceea ce a spus cu privire la plățile pentru politica de coeziune. Nu putem să facem niciun fel de concesii aici, pentru că altfel semnalul pe care l-am transmit statelor care depind foarte puternic de această politică ar fi unul greșit. Și cred că cifra finală, după încheierea negocierilor, este una foarte acceptabilă pentru noi. E o cifră surprinzătoare din punctul meu de vedere. E surprinzător că ne-a acordat-o Consiliul, dar una foarte bună. Haideți să o păstrăm și să nu revenim asupra ei. Domnul președinte, s-a referit și la distribuția acestei uh, sume rămase în categoria, sub categoria 1A. Și eu am spus în pregătirea, în întâlnirea pregătitoare cu Laslo Surian, uh, că noi ar trebui să utilizăm această marjă pe deplin pentru motive strategice. Nu ar trebui să o lăsăm la zero. Pentru că nu e același lucru și ce, aceia dintre voi care sunt implicați în această activitate de mult timp vor ști. Nu este același lucru. Să lăsăm marja la zero în prima lectură sau în a doua lectură. Există o diferență și i-am spus acest lucru și colegului meu Ioan Fern. Nu este același lucru. În politicile viitoare, unde avem o marjă zero în primă lectură, acest lucru înseamnă că deci deschidem, practic, o marjă de negociere cu Consiliul și dacă am lăsat-o la un zero matematic în a doua lectură, este un pas riscant care transmite de asemenea mesajul că suntem pregătiți să utilizăm în totalitate marjele ca o abordare strategică. Și nu asta vrem să facem în această comisie. Poate că ar fi bine să așteptăm să vedem uh, ce spun alte comisii, poate comisia care se ocupă de cheltuieli, dar nu în comisia de bugete, pentru că datoria noastră este aceea de a utiliza uh, rațional uh, veniturile, de a avea un echilibru rațional între venituri și cheltuieli. Susțin cele spuse de raportor și susțin cuvintele domnului președinte. Uh, atunci când a spus că din motive de formă și substanță lăsăm această marjă așa cum este la 0,7 și nu mai intrăm în alte detalii, în alte discuții, pentru că poate că vom avea probleme de contabilitate mai târziu altfel. Mulțumesc. Merci, Salvador. Uh, Ann Jensen. Mulțumesc, Salvador. Ann Jensen. Well, I to... Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să îl felicit pe domnul Surian și pe dumneavoastră, domnule președinte, pentru rezultatul pe care l-am obținut la negocieri. Pentru că, într-adevăr, Parlamentul și-a păstrat toate prioritățile și cred că am cooperat foarte bine și am ajuns la această cifră de 81 de milioane. A trebuit să reducem uh, cifra la categoria 1 față de prima lectură. Eu susțineam să nu uh, scădem sub cifra comisiei, pentru că această cifră este rezultatul uh, unei analize foarte detaliate a nevoilor și să vedem care sunt prioritățile pentru marja rămasă. În mod bizar, uh, a existat un acord foarte clar între grupurile politice și cred că acesta a fost un proces foarte bun prin care s-a ajuns la cifrele finale. E adevărat, uh, eu și cu Ion Fem, coordonatorul socialist, uh, Uh, am fost de acord cu el și am sugerat împreună să avem niște bani suplimentari pentru supravegherea financiară. Cred că este un domeniu important, uh, vor apărea noi necesități pe viitor și este o linie bugetară foarte restrânsă. Va rămâne însă o marjă și după aceste cheltuieli, din, din cât înțeleg din cele spuse de raportor, și haideți să lăsăm lucrurile așa. Pentru, eu sunt mulțumită. Nu trebuie să cheltuim mai mulți bani, uh, marja zero nu este un obiectiv. Cred că această soluție este acceptabilă. De asemenea, îmi place să cred că am obținut un rezultat bun în uh, cadrul de cooperare, în declarație cu privire la tranziția între vechiul și noul tratat. Deci cred că, pe ansamblu, putem să ne felicităm pentru obțin, rezultatele obținute. În ceea ce privește cele menționate de la Sosurian cu privire la organizarea practică a votului, uh, las acest lucru la latitudinea raportorului și a secretariatului. Cred că ar trebui ca lucrurile să fie făcute cât mai simplu posibil. Mulțumesc! Mulțumesc, An! Uh, uh, Aș dori să spun, An, cât de mult regretăm faptul că această conciliere s-a desfășurat fără prezența ta. Grupul tău a fost foarte bine reprezentat, însă am uh, ajuns prea repede la un acord înainte să uh, poată și ea să vină. Și asta pentru că Consiliul a schimbat data în ultima clipă și a devansat cu 24 de ore data concilierii, ceea ce a pus probleme dificile pentru unii dintre uh, dumneavoastră și An, de exemplu, nu a putut să vină. Vreau să profit acum de ocazie, de faptul că menționez problemele personale, ca să vă spun că Iuta Haug uh, nu este în stânga mea. În stânga mea este vicepreședintele uh, Calfin, pentru că Iuta este reținută la o altă reuniune, și anume adunarea interparlamentară cu statele ACP. Și deci nu poate participa la reuniunea din această după-amiază de la bugete. Și uh, mai deranjant este faptul că întregul grup al verzilor nu poate să fie prezent, pentru că uh, se desfășoară o reuniune de grup a verzilor în afara Bruselului, într-un loc exotic amenințat de încălzirea climatică, și deci, astfel nu pot să fie prezenți aici, astăzi și nici măcar mâine pentru vot, ceea ce este mai deranjant. Am înțeles că ă, participă la consens, dar nu vom putea beneficia de prezența lor. În schimb, grupul socialist este prezent aici în număr mare și Gând a cerut cuvântul. Uh, I will be brief and... Mulțumesc, domnule președinte. Asta încerc să mă refer succint la problemele principale pe care le avem, pentru că cred că cu toții vom face aceeași evaluare a rezultatelor procesului de conciliere. Sigur, felicitări lui Laslo Surian, care a încercat să creeze, să obțină o majoritate solidă în Parlament și a fost foarte atent uh, față de dorințele tuturor grupurilor politice. Îi mulțumesc pentru acest lucru. Un comentariu de ordin general. Mă bucur că în reuniunea coordonatorilor de săptămâna trecută am reușit să obținem un consens general cu privire la problema celor 81 de milioane. Ar trebui să, sigur, să susținem uh, proiectele pilot, uh, facilitatea de microfinanțare este foarte importantă și cred că am avut Uh, o idee înțeleaptă să alegem să redistribuim uh, marjele rămase pe linii prioritare decât printr-o abordare lineară. Dar există încă, totuși, câteva puncte. În primul rând, în ceea ce privește facilitatea de microfinanțare. Dacă am ajuns la o soluție aici, în Comisia pentru Buget, din câte am înțeles, noi dorim să finanțăm 25 de milioane din bani, bani noi, din bani proaspeți. Cred că este totuși o problemă în negocierea între raportorii de la Comisia de Ocupare cu Consiliul. Sper că președintele nostru ar putea fie să ia parte la acest trialog, fie să trimită pe cineva de la Comisia de Buget, astfel încât să rezolvăm această problemă și în trialogul care va avea loc săptămâna viitoare cu privire la temeiul juridic pentru facilitatea de microfinanțare și a programului Progres pentru că săptămâna trecută au fost niște discuții serioase uh, între raportorul din Comisia pentru Ocupare și Consiliu. Și am un comentariu cu privire la cifrele bugetare, și anume linia de servicii financiare. Propunerea pe care o avem se bazează pe un raport care a fost adoptat în Parlament Uh, s-a depus un amendament din partea Comisiei Econ și cred că ar fi foarte important dacă am găsit cele 700 uh, de mii în loc de doar 140 de mii uh, sumă care a fost propusă inițial de raportor. Din câte am înțeles, acesta ar fi pregătit să uh, accepte propunerea noastră și a liberalilor. Este o zonă prioritară, nu sunt atât de mulți bani și înțeleg că există totuși o marjă în categoria 1A. Haideți să încercăm să o utilizăm, să ajungem la cifra de 700 de mii, ar fi foarte bine dacă am putea. Dacă după aceea rămâne totuși o marjă disponibile în categoria 1A și, conform calculelor noastre, ar trebui să rămână o mică marjă. Putem să avem o discuție filozofică dacă ar trebui să avem o marjă 0 sau o marjă de undeva 100-200 de mii. Dar eu nu am nicio problemă cu a lăsa, să lăsăm o marjă care rămâne. Um, suntem oricum aproape de zero. Avem un uh, buget uh, care are aproape marjă zero. Putem să purtăm această discuție filozofică, din punctul meu de vedere nu este nicio problemă dacă păstrăm marja atât timp cât putem să furnizăm această cifră de 700 de mii pentru linia 1A. Cred că acest lucru este important. De asemenea, mai am câteva comentarii. Am discutat foarte mult despre politica de comunicare am uh, discutat despre rezerva rămasă pentru linia bugetară pentru comunicare a uh, reprezentării Uniunii Europene în uh, spațiul public european. Am văzut o scrisoare de la Doris Pack, președinta Comisiei pentru Cultură, și ea spune că ar trebui să um, eliberăm această rezervă și cred că este o propunere înțeleaptă. Um, comunicarea din direcției, Direcția de Comunicare a Parlamentului ne-a prezentat un document care ne-a spus că această propunere este una rezonabilă. Și mai avem încă o rezervă cu privire la cheltuieli de administrație. Rezerva este legată de două lucruri. În primul rând, studii și, în al doilea rând, o rezervă legată de temeiul juridic al OLAF. Din câte am înțeles, am primit răspunsul pe care l-am cerut despre studii de la comisie. Cred că ar fi important să uh, presăm comisia, dar de asemenea ar trebui să recunoaștem că atunci când primim un răspuns uh, să recunoaștem atunci când primim răspunsul pe care mi l dorim. Poate că ar trebui să avem uh, un vot uh, pe părți cu privire la această rezervă. Să um, eliberăm rezerva pentru studii, dar cea legată de OLAF să rămână, pentru că acolo, din câte am înțeles, nu avem încă o soluție și poate că am putea să rezolvăm prin acest vot pe părți. Noi vom uh, depune câteva amendamente, în, cam aceleași ca și în prima lectură, dar acestea sunt lucrurile cărora, asupra cărora putem să fim de acord uh, și cred că trebuie să fim de acord cu ele. Mulțumesc! Geran. Euh, rendre hommage euh, en particulier à la façon dont euh, Göran ferme, tout au long de cette... Ah, aș vrea să îi mulțumesc uh, lui uh, Göran pentru modul în care ne-a ajutat să ajungem la compromisul final. A apărat poziția grupului său, însă în același timp a fost constructiv și ne-a ajutat și datorită faptului că el uh, cunoaște limba suedeză și a jucat un rol important în momentele cheie. Vladimir Manca a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, uh, după cum au spus uh, colegii, s-au exprimat foarte clar și nu cred că mai sunt foarte multe lucruri de spus. Doar câteva comentarii. Bugetul Parlamentului European este deja o chestiune rezolvată. În prima lectură am reușit să facem acest lucru și nu a fost necesar să mai fie ajustări în uh, bugetele celorlalte instituții. De aceea există foarte puține, docu- foarte puține în acest text cu privire la celelalte instituții. Măsurile pe care le-am uh, adoptat în prima lectură în uh, ceea ce privește bugetul instituțiilor duc la uh, economii, banii rămași putând fi folosiți pentru planul de redresare economică. Putem să facem economii la transferuri, putem face economii prin îmbunătățirea cooperării între instituții. Eu sper uh, că vom reuși să găsim politica corectă și politica bună și în domeniul clădirilor. Uh, pentru această reuniune de conciliere este necesară o declarație comună a Parlamentului și a Consiliului cu privire la politica pentru clădiri. Eu sunt de acord cu acest lucru. În ceea ce privește cheltuielile pentru imobile, este într-adevăr o parte importantă a cheltuielilor uh, administrative. Uh, Așadar, este necesară o strategie pe termen lung. Știm că acest cadru financiar uh, se apropie de sfârșit și am încercat să elaborăm o strategie, ca fiecare instituție să aibă o strategie, propria sa strategie, dar mai important este ca acestea să fie coordonate, astfel încât să uh, avem o bună cooperare între instituții și în acest domeniu, pentru că astfel putem să facem multe economii. Și încă un scurt comentariu adesea se întâmplă ca metodele pentru finanțarea imobilelor uh, funcționează astfel încât uh, uh rezultatul este uh, costuri foarte mari și sper că vor fi niște propuneri serioase în acest domeniu. Mulțumesc! Dziękuję, panie przewodniczący. Sidonia Trzędziecka. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mă alătur și eu uh, felicitărilor, mulțumesc, uh, multe mulțumiri și uh, raportorului și domnului președinte, cred că le-au meritat și eu sunt foarte mulțumită de rezultatul negocierilor. Aș dori să uh, vă vorbesc un pic de uh, un fel de magie a bugetului. Aceste uh, cheltuieli administrative din categoria 5. Nu înțeleg foarte bine cum uh, am ajuns la această minune. Vreau să felicit pe toți aceia care au luat parte la negocieri. Cum ați reușit să faceți asta? Să uh, găsiți suficiente uh, fonduri pentru această categorie 5. Dar n-ar trebui să ne bucurăm prea repede, căci această problemă va reapărea. 80-90 de milioane de euro uh, sunt banii necesari pentru cheltuielile de personal. În categoria 5 există anumite deficite și în decursul anului viitor s-ar putea întâmpla să nu mai vedem o minune ca și acum, ci, din potrivă, vom avea necesități suplimentare pentru că intră în vigoare tratatul de la Lisabona. Mi-aș dori ca această categorie 5 să fie înzestrată cu mijloace suficiente pentru a putea plăti toate angajamentele și sper că Parlamentul European să nu-și piardă controlul. Mulțumesc. Domnul Vogan. Mulțumesc, domnule președinte. Salut rezultatul acestor discuții. Cred că fie și faptul că am revenit la proiectul preliminar de buget sau chiar la sume mai mari reprezintă un succes pentru Parlament. Sigur că asta a însemnat uh, și că a trebuit să luăm uh, decizii dificile, însă așa se întâmplă ori de câte ori se discută bugetul. Nu am rezolvat complet anumite probleme pentru viitor. Colegii au menționat faptul că marjele sunt foarte mici, ceea ce înseamnă că pe viitor ne va fi foarte greu să identificăm și să finanțăm priorități. Ultimul coleg vorbea despre finanțarea rubricii 5. Este vorba despre o problemă asupra căreia, va trebui să revenim, de asemenea centrala de la costul 2, precum și uh, Uh, facilitatea de finanțare. Principalul punct pe care aș vrea să ridic uh, este acela pe care l-ați menționat la începutul acestei reuniuni, și anume declarațiile suplimentare care au fost făcute, în special aceea legată de politica de coeziune, finanțarea de coeziune. Am uh, citit această declarație și cred că ar trebui să susținem această formulare. Este important să ajungem la un mecanism pentru a îmbunătăți politica de coeziune, pentru a o simplifica, pentru ca procedurile să fie accelerate, pentru că altfel rămânem la nivel declarativ. Este important ca și Comisia să-și asume acest, această răspundere. Aveți perfectă dreptate și sunt sigur că observația dumneavoastră este împărtășită de următorul vorbitor, James Ellis. Nu sunt sigur, domnule președinte, să uh, în orice caz o să vorbesc uh, pe limba noastră maternă pentru că mi-ați făcut onoarea să vă exprimați în limba mea maternă. Aș vrea să mă refer la mai multe chestiuni. În primul rând, anexa 4, declarația comună cu privire la rubrica 5. Revin la limba mea maternă, se spune prioritatea pentru marja din cadrul rubricii 5 este să se financeze chestiunile care țin de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Comisia ne poate furniza informații cu privire la aceste aspecte, pentru că dacă Comisia nu dispune de estimări cu privire la cheltuieli, nu putem să ne dăm seama care va fi evoluția acestor cheltuieli. În al doilea rând, Dacă ne uităm uh, la rezoluția care implementează anexa 4, alinatele 34, 35, 36, spun că trebuie să veghem la gestiunea resurselor pentru a face economii. Oare nu am putea cere secretarului general al instituțiilor europene să pregătească documente care să menționeze cheltuielile care ar putea fi economisite pentru a avea o idee, pentru a ști dacă avem sau nu nevoie de bani. Consiliile municipale din țara mea și din alte țări, de asemenea, recurg la tot felul de economii, se îngheață salariile pentru că nu mai sunt bani zilele trecute, ziarele din țara mea spuneau că în instituțiile europene salariații beneficiază de sporiri salariale. Cred că și noi ar trebui să identificăm acele sume care ar putea fi economisite. Nu cred că putem vorbi despre o înghețare a salariilor, sau despre înghețarea locațiilor uh, pentru părinți. Însă cred că în rezoluție ar trebui să cerem Secretariatului General să ne dea informații cu privire la economiile posibile. Un alt uh, punct se referă la documentul lui Reimer Böge cu privire la mobilizarea... Nu, nu la mobilizarea instrumentelor de flexibilitate, ci la revizuirea la mijloc de drum. La sfârșitul documentului, el spune că ar vrea ca aceste aspecte să fie discutate în cadrul audierii. Sunt uh, chestiuni delicate. Va fi în a doua săptămână a lunii ianuarie Mă întreb dacă secretariatul ne va da o listă de întrebări, întrebările pe care le are în vedere pentru această audiere, pentru că mulți dintre noi ne întoarcem de-abia la 11 ianuarie și ar fi bine să știm de, din timp la ce discuție ne putem aștepta și să reflectăm um, din timp la întrebări. Mulțumesc! Ingeborg Gresle este ultima oratoare înscrisă. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, cerut cuvântul după ce un coleg s-a referit la OLAF. Aș vrea să-i mulțumesc pentru că este o problemă și trebuie să fie abordate, abordat atunci când este audiat comisarul. Lupta împotriva fraudei este importantă. Nu putem să permitem frauda. Aș vrea să ne uităm la studii. Nu cred că studiile pot fi justificate. Practic, există organizații care primesc bani în mod nejustificat. Vorbim despre suma de 10.000 de euro, însă nu este clar cum a fost folosită. De asemenea, nu știm ce studii, ce, ce anume au acoperit aceste studii, care a fost uh, conținutul lor. Cred că ar trebui să facem ceva în această privință, sau mai bine zis, comisia ar putea face ceva. Câteva observații înainte de a da cuvântul raportorului, spune domnul președinte. În ceea ce privește cele spuse de Salvador Gariga cu privire la Serviciul de Acțiune Externă. Aș vrea să informez deputații din Comisia pentru Bugete că președintele Buzek a venit săptămâna trecută și s-a exprimat în cadrul reuniunii lunare a președinților de comisii parlamentare și seara a organizat un dineu de lucru împreună cu președinții celor șase sau șapte comisii care sunt afectate direct de instituirea Serviciului de Acțiune Externă. Comisia AFET, AFCO, Comisia pentru Afaceri Juridice, Comisia pentru Bugete, pentru Control Bugetar și Comisia pentru Comerțul Internațional, precum și Comisia pentru Dezvoltare. 7 în total. S-a făcut constatarea că, pentru Parlament, urgența este de a institui o echipă de negociere cu celelalte instituții și, în special, cu Consiliul, cu privire la componența, modul de finanțare, statutul personalului acestui serviciu de acțiune externă. Consiliul și-a propus să ajungă la finalizarea tuturor deciziilor necesare până la sfârșitul lunii aprilie. Trebuie să se acționeze urgent, pentru că dacă doamna Ashton este confirmată în funcția de vicepreședinte a Comisiei însăcinată cu afaceri externe, trebuie să dispună de toate mijloacele necesare am căzut de acord să constituim o echipă de negociere, așadar, și președintele AFCO și președintele AFET uh, s-au întrecut în a-și uh, asuma leadership-ul acestei echipe de negociere, însă cred că AFET-ul ar trebui să preia comanda Însă, în orice caz, această echipă ar trebui să includă membrii din toate comisiile competente și Comisia pentru Bugete va fi, deci, și ea reprezentată. Odată ce vom ajunge la un acord politic, fiecare comisie parlamentară în parte își va asuma competențele în funcție de dimensiunea juridică sau bugetară implicată. În ce privește observațiile colegului nostru, nostru Găran, am uh, luat nota de propunerea sa de a lua legătura cu Comisia Ocupare pentru a pregăti trialogul care are loc săptămâna viitoare. Vom vedea cum anume vom uh, intra în legătură cu Comisia Ocupare. În ceea ce privește spațiul public european Președinta Comisiei pentru Cultură, Doris Beck, a transmis o scrisoare pe care o aveți în dosare. Ea uh, își uh, renunță la rezervele pe care le exprimase în numele Comisiei sale. În ceea ce privește observațiile cu privire la uh, zero sau nu, sunt două probleme. Din punct de vedere politic, ne-am putea dori să înscriem zero în dreptul acelei marje, și pe de altă parte, intervin problemele practice și eu, în calitatea de președinte, trebuie să atrag atenția asupra aspectului practic. Cred că trebuie să găsim o soluție care să ne permită să finanțăm instrumentele de reglementare financiare și să menținem o marjă de manevră. În ceea ce privește marja de la categoria la rubrica 5, vorbeam despre 72 de milioane de euro. Am făcut calculul din nou și am constatat că va fi vorba despre o sumă de un pic peste 74 de milioane de euro. Eu, unul, cred că ar trebui să menținem o marjă tehnică, ceea ce nu ne împiedică să afișăm, din punct de vedere uh, politic, uh, uh, zero sau quasi zero. Amintesc însă că am schimbat sistemul începând cu astăzi argumentele noastre tactice în fața Consiliului se schimbă. Trebuie să respectăm în continuare perspectivele financiare, plafonul și subplafonul, însă argumentele noastre se schimbă. În ceea ce privește întrebarea pusă de James Ellis cu privire la audiere, împreună cu coordonatorii am hotărât să punem întrebările scrise, acele întrebări care nu știu foarte bine cine le redactează, nu știu cine, întrebări care au un caracter general și care sunt uh, prostești, dar care sunt obligatorii pentru toate comisiile. Chestionarul acesta a fost trimis sau va fi trimis candidatului la postul de comisar și acesta va răspunde la aceste întrebări. Mi se pare că se solicită o întreba, o răspuns, un răspuns scris. Și după cum spunem noi în Franța, când pui întrebări idiote, primești și răspunsuri idiote, deci vom primi aceste răspunsuri. Având în vedere personalitatea candidatului, propun o procedură a intervențiilor spontane. Fiecare coordonator va avea ocazia să pună întrebările pe care le dorește cu privire la orientările politice ale candidatului uh, și apoi vom prelua întrebările pe care vor dori să le pună deputații în mod informal și în uh, mod foarte uh, dinamic. regulile prevăzute de conferința președinților prevăd o reuniune, o audiere de trei ore maxim. Putem să o facem de 2 ore 58 de minute. Și se prevede o prezentare orală a candidatului care să dureze între 10 și 20 de minute, în așa fel încât să existe suficient timp pentru un schimb de opinii. Cam asta am avut de spus, însă mă îndrept spre comisie. Nu știu dacă directorul general dorește să răspundă la întrebările puse aici, în special cu privire la evaluarea nevoilor legate de credite pentru studii sau credite pentru funcționarea administrației în cadrul uh, implementării tratatului de la Lisabona, așa cum pot fi ele evaluate astăzi, sau dacă dorește să se exprime asupra altor subiecte. Vă mulțumesc și după aceea îi vă da cuvântul uh, lui Laslo Surian pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mă alătur cuvintelor menționate de dumneavoastră pentru a uh, sărbători această dată de 1 decembrie. În ceea ce privește întrebările, întrebarea lui James Ellis legată de Serviciul de Acțiune Externă, Evident, serviciile comisiei au lucrat foarte mult la uh, aceste propuneri. Propunerile adecvate vor veni cât de repede, dar vor veni din partea înaltului reprezentant. Acesta își va face propunerile, sau mai degrabă aceasta își va face propunerile după aprobarea comisiei. Consecințele eventuale asupra bugetului ale punerii în aplicare a tratatului de la Lisabona pe plan administrativ vor fi vor exista totuși câteva derivate din necesitatea de a recruta diplomați din sistemele naționale care au un, sistem, un statut diferit. în privința costurilor și aceste propuneri vor uh, face parte din pachetul de propuneri al uh, înaltului reprezentant și vicepreședinte al Comisiei. Asta la prima întrebare. A doua întrebare sau observație, vreau să-i mulțumesc domnului Fern pentru uh, poziția sa în ceea ce privește ridicarea rezervelor. Vreau să spun că în legătură cu cererile pentru finanțarea studiilor, m-am bucurat să-l aud pe domnul Ferm uh, declarându-se mulțumit și am fost mai puțin uh, fericit atunci când am auzit-o pe doamna Gresle spunând că nu este pe deplin satisfăcută. Vreau să vă spun că am muncit aici foarte mult. Am făcut o adevărată lucrare arheologică administrativă pentru a uh, furniza informațiile cerute. Acest, această activitate a uh, necesitat un efort foarte mare, mai ales în domeniul resurselor umane, ca să se pună la dispoziția dumneavoastră toate informațiile cerute și asta în termene foarte scurte. Aș vrea să mai adaug că, ținând cont de ceea ce am discutat pe teme administrative și mai ales în privința eforturilor pe care le vom face noi toți ca să rămânem la rubrica 5, ținând cont și de transferurile care au fost făcute pentru a răspunde la nevoile de finanțare a planului de redresare, este absolut necesar ca noi să putem dispune de toate creditele administrative disponibile. De aceea fac apel, domnule președinte, la dumneavoastră și la întreaga comisie pentru ca aceste fonduri să fie deblocate, ținând cont de informațiile complete pe care vi le-am pus la dispoziție. Colaboratorii mei îmi spun că nici nu mai știu ce să mai ofere dacă li s-ar mai cere ceva în plus în acest domeniu. Iată deci cele două informații pe care doream eu să le prezint comisiei dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ingeborg Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să-i atrag atenția domnului director general că Uh, în uh, condițiile pentru rezervă era deja inclus titlul acestui studiu. Deci, uh, îmi pare foarte rău dacă a trebuit să găsească rapid, în ultimul moment, resurse. El ar fi putut să vadă din timp această cerință. Nu era una nouă, deci îmi pare foarte rău. Dacă dorim să știm aceste lucruri, avem motivele noastre. Pentru că această întrebare, câți bani se cheltuiesc pentru studii, este una importantă uh, care se pune în toate statele noastre membre, guvernelor din statele membre. 300 uh, de milioane de euro, totuși, sunt niște bani uh, și cred că e important să știm cum au fost cheltuiți. Mulțumesc! Merci, Inge. Mulțumesc, Inge. Laslo, ce concluzii tragi după acest schimb de opinii? În primul rând, domnule președinte, aș vrea să mulțumesc uh, lui Salvador și lui Anne Jensen pentru sprijinul acordat și uh, de asemenea lui Gerand. Există o diferență între PPE și socialiști în ceea ce privește Uh, aceste servicii financiare. Însă cred că putem să fim de acord uh, în legătură cu soluția pe care o voi propune eu acum. Am discutat-o pe scurt cu Salvador. Trebuie să vă spun că, în teorie, nu mă bucur să pun mâna pe acești bani mai mulți numai pentru o linie bugetară. Dacă nu ar fi această propunere, raportorul ar fi gata să împartă banii în mod egal între cele șapte linii egale. Însă trebuie să ținem cont și de faptul că acești bani pentru serviciile financiare sunt de fapt destul de puțini. Și de aceea am distribuit acești bani proporțional, 10 milioane. Și din aceste 10 milioane, asta peste proiectul preliminar de buget, din aceștia numai 140 a fost uh, proporția pentru serviciile financiare. Această proporționalitate va fi modificată conform propunerii lui Görand până la 700, ceea ce înseamnă 560 în plus. După cum am spus la început, raportorul are în vedere uh, propunerea socialiștilor și sprijinul liberalilor și de aceea propune să acceptăm această idee. Apoi vom avea o marjă, dacă putem să o numim marjă, de 146,747 euro. Nu milioane, doar euro. Nu mii euro, doar euro. Așadar, politic înseamnă zero. Toți cei care vorbesc în public pot să spună că nu avem nicio marjă, pentru că de fapt nu este o marjă. Și de ce să nu o dăm chiar serviciilor financiare sau unei alte linii? Aceasta este problema tehnică, după cum ați spus. E mai bine să avem bani. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă vor lipsi 4.000 după Uh, fiecare verificare. Ar trebui să schimbăm o linie care uh, e posibil să fie deja votată la momentul respectiv. Și ca să evităm această situație, eu am încredere în munca secretariatului, însă această garanție este una rezonabilă. De aceea, eu propun să acordăm 700 în plus serviciilor financiare și împreună cu cei 140 planificați și cei 560 în plus. Cred că secretariatul se poate descurca destul de ușor și uh, Volens Nolens, uh, PP-ul, va uh, urma și el poziția raportorului. Cred că în euro, de fapt, nu înseamnă nimic. De dragul unității și a al disponibilității de a face un compromis. Acestea sunt lucruri mai importante și valori mai uh, prețioase decât banii. Dar vreau să fie clar că aceasta nu ar fi soluția mea. În orice caz, în ceea ce privește uh, facilitatea de microfinanțare, am citit pe scurt notele de la ultimul trialog și uh, aceasta nu era problema reală, dacă am înțeles eu bine. Au fost de acord cu soluția pe care am propus-o noi în privința 2010 și a rămas deschis însă viitorul facilității de microfinanțare. Și dacă am înțeles eu bine, pe termen lung, Comisia de Ocupare e gata să financeze parțial din Uh, fondul de progres și parțial din uh, fondurile proaspete. Eu am o problemă teoretică aici, nu legată de buget. Este rezonabil ca temeiul juridic să fie uh, decis în privința chestiunilor bugetare sau să decidă. Și nu știu dacă este înțelept Deci constat interesul Comisiei de Ocupare de a uh, garanta situația, însă nu există de fapt niciun temei juridic care să aibă un impact direct asupra uh, acestor bugete viitoare. Deci tot ce va fi acceptat acolo este cu titlu orientativ. Și pe viitor, Comisia de Bugete și întregul Parlament va încerca să uh, urmeze aceste propuneri, dar cine știe de fapt în baza a ce se va decide pe viitor? În ceea ce privește politica de comunicare, eu nu am avut niciodată ambiția de a distruge activitatea Direcției Generale de Comunicare. Eu am vrut să transmit un semnal că avem nevoie de o comunicare mai bună și am constatat în toate discuțiile mele cu direcția generală respectivă că există un interes să se facă orice ca să se amelioreze comunicarea. În privința rezervelor, cred că nu este o chestiune bugetară pe care să o decidem noi. Dacă comisiile responsabile sunt mulțumite de explicații și de planuri și de programe, cred că nu putem face altceva decât să dăm descărcarea. Sidonia și James au menționat chestiunea legată de rubrica 5 și este destul de ciudat pentru că nu ne-a fost ușor la conciliere să acceptăm ideea că uh, Chiar și Comisia știe că aceste 80 de milioane cerute pentru readaptarea salariilor nu sunt cerute, pentru că ei sunt convinși că există așa numite rezerve secrete în fiecare instituție. Și nu suntem convinși că este fezabil așa ceva. De aceea, formula pe care o aveam noi la rubrica 4 este să se ia în considerare. Și de aceea am, uh, ne-am angajat să garantăm rezerva pentru Lisabona. Se menționează acest lucru la această rubrică. Și nu ne-am aflat într-o poziție în care să găsim acum 80 de milioane suplimentare sau să spunem că nu credem ce spune Comisia. V-am zis că este destul de ciudat, nu e ușor de închipuit această situație, dar ei sunt convinși că este fezabil. Acum cred că ajustarea salariilor este o obligație. Este un răspuns aici pentru James. E vorba de 7,7 și nu este intenția nimănui Însă există regulamente și acestea depind de două lucruri, dacă am înțeles eu bine această poveste. Depinde de rata inflației din Uniunea Europeană sau de la Bruxelles sau nu știu exact de unde și apoi se trebuie să țină cont de schimbările salariilor funcționarilor din statele membre. De aceea a apărut această problemă anul trecut. Deci statele membre nu sunt în postura de a ne critica pe noi. Dacă acum îngheață fondurile, acest lucru va afecta ajustarea de anul viitor. Toate aceste lucruri sunt legate între ele și eu cred că este obligatoriu să ne îndeplinim sarcinile, sigur, dacă este posibil. Acum nu calculăm nici măcar un euro pentru această ajustare pentru bugetul 2010. Acest lucru va fi realizat de fiecare instituție în parte. Și în cele din urmă, domnule președinte, încă o dată mulțumesc pentru sprijinul exprimat de ceilalți vorbitori și vreau să mai știu doar un lucru și anume Vreau să vă spun că în acest dosar suplimentar există o recapitulare a cadrului financiar din 2007 până în 2013. Cifrele nu sunt foarte interesante, pentru că e vorba de cifrele pentru 2004, care s-au schimbat între timp. Însă procentele din uh, PNB sunt uh, interesante și obiectivul pentru 2010 ca uh, credite de angajament totale era de 1,06% uh, și noi am stabilit 1,2%. Deci suntem peste acest prag. S-a estimat sau s-a presupus că va fi o plată care nu a fost făcută și deci am câștigat 1,04. Cred că am făcut tot ce am putut ca să oferim un buget rezonabil și, aș zice eu, chiar destul de mare, dată fiind criza pe care o traversăm. Și, domnule președinte, înseamnă că mesajul nostru de la bun început a fost că bugetul european nu este o parte a problemei, ci es, nu este un, o cauza crizei, ci, dacă este folosit așa cum trebuie, poate reprezenta o parte a soluției. Și cred că am câștigat fondurile disponibile, ceea ce este uh, rezonabil. E o problemă de lungă durată. Statele membre ar trebui să-și amelioreze activitățile. În privința dimensiunilor, în privința vitezei, uh, și cel mai mult în privința stabilirii obiectivelor cât mai corecte. Și mesajul cel mai important din această declarație este că noi le cerem să reevalueze programele operaționale în desfășurare pentru a folosi o mai bună stabilire a obiectivelor de folosire a banilor pentru creșterea PIB-ului sau chiar pentru protecția și crearea de noi locuri de muncă. Acestea pot fi făcute și mai târziu, sunt lucruri foarte frumoase, reconstruirea orașelor și așa mai departe, însă acum în economia reală e nevoie de sprijin și acesta este mesajul declarației noastre și sper că o vom susține cu toții. Dacă am înțeles eu bine, Poate la reuniunea coordonatorilor putem finaliza, dar cred că ne aflăm uh, aproape de obiectivul propus. Mulțumesc, domnule raportor. Într-adevăr, cred că vom putea să punem la punct toate acestea destul de repede în reuniunea coordonatorilor, care va avea loc în curând. Am înțeles că propunerea dumneavoastră în legătură cu Finanțarea, deci amendamentul de finanțare a noilor instituții a dus la o uh, poziție favorabilă din partea coordonatorului uh, din grupul socialist. Înțeleg că coordonatorul PPE s-a strâmbat de parcă ar fi fost obligat să înghită tură de pește sau ulei de ficat de uh, morun. Știu că untura de pește nu este prea plăcută, dar e foarte bună pentru sănătate și sper că vom ajunge la un acord. Eu vă propun să încheiem acest schimb de opinii privitor la diferitele obiecte, uh, subiecte ale celei de-a doua lecturi, dându-i cuvântul lui Raimar Böre, care este raportorul pentru instrumentul de flexibilitate și pentru midterm review. Reimer a stabilit un document de lucru pe acest subiect și acordul de conciliere privind finanțarea bugetului pe 2010 conține o modificare a perspectivelor financiare. Deci este bine să vedem pe termen mai lung cum anume se poziționează acest acord în perspectiva medie. Deci, Reimer, te rog să ne prezinți aceste două aspecte. Mulțumesc. Dacă am înțeles bine, ar trebui să vorbesc uh, despre ambele rapoarte, flexibilitate și modificarea, revizuirea Uh, cadrului financiar uh, multianual și despre evaluarea intermediară. Într-adevăr, aceste rapoarte se leagă de rezultatele negocierilor uh, din concilierea pe chestiuni de buget și în rezoluție am spus că dată fiind flexibilitatea, am putut să impunem o cifră de 194 de milioane suplimentare, suplimentare. În cadrul acestei perspective financiare uh, au existat de trei ori procese de uh, revizuire, flexibilitate uh, pentru a include proiectele Galileo, uh, Institutul European de Tehnologie, Rezerva Europeană pentru uh, Uh, ajutoare de urgență și astfel avem 8,4 miliarde de euro suplimentare care au trebuit să fie puse la dispoziție pentru um, aceste uh, programe. Am scris de asemenea raportul meu. Trebuie să fie clar pentru toată lumea că decizia cu privire la finanțarea uh, siguranței uh, centralei nucleare de la Kozlodui nu poate să ducă la faptul că programele multianuale din, din rubrica 1A uh, vor trebui să sufere. Pentru că există o altă tranșă de bani în discuție și în rezoluția cu privire la revizuirea um, planului financiar, la cifra 6, citesc aici în engleză, consideră că acest cadru financiar nu este adecvat pentru a face față tuturor provocărilor Uniunii Europene, de aceea solicită Comisiei să um, propună imediat uh, o, uh, un text privind evaluarea cadrului financiar multianual. Și uh, vom uh, vedea că, de fapt, acest lucru oglindește și ceea ce a inclus colegul Surian în, în raportul său. Și acum se pune întrebarea uh, ce, cum am inclus eu în raportul meu chestiune legate de audierea. Uh, și aici citez cifra 3.6, ultimul aliniat al textului meu. Uh, ei bine, nu știu dacă acest candidat va citi întregul text, sau uh, a citit oare doar uh, sfârșitul textului și apoi a luat-o de la început. Sigur, atunci când vrem să discutăm cu candidatul despre orientarea politică uh, și punctele, orientarea pe punctele importante ale noilor comisii cu acest uh, candidat, trebuie să utilizăm audierea și pentru niște discuții paralele cu privire la acordul interinstituțional cu Comisia pentru a discuta chestiunile uh, de esență importante pentru noi, uh, pentru a auzi răspunsurile comisarului, candidatului la postul de comisar pe aceste puncte. Această activitate este una pe care o facem uh, noi înșine um, și nu cum se mai întâmplă pe la alte comisii în acest Parlament, uh, prin studii, prin uh, think tank-uri, um, de unde să reiasă, care sunt uh, activitățile cele mai importante din ultimii 5 ani, care ar trebui să fie activitățile cele mai importante pentru următorii 5 ani și care ar fi întrebările care ar trebui adresate candidatului la postul de comisar. Evident că mă refer aici la Comisia de Mediu. Banii cheltuiți pentru studii cred că ar fi putut să fie uh, folosiți uh, mai bine altundeva, dar fiecare comisie are autonomia sa și eu întotdeauna am uh, militat pentru ideea de a hotărâ noi înșine asupra studiilor sigur că există o oarecare confuzie cu privire la uh, ce înțelegem prin sintagma midterm review, evaluarea intermediară. De aceea este important să ne reamintim, să ne reamintim uh, de să ne reamintim ce uh, concepte am negociat atunci când am uh, negociat practic acest cadru financiar și acordul interinstituțional uh, aferent. La momentul respectiv, Comisia a, s-a obligat să prezinte un raport cu privire la funcționarea acordului interinstituțional până la sfârșitul anului 2009 și, în caz că este necesar, de asemenea, niște propuneri de îmbunătățire. Bazându-se pe uh, ceea ce a hotărât uh, Consiliul European în decembrie 2005, uh, am tras concluzia că Comisia este obligată să inițieze o, uh, o revizuire, o evaluare cu privire la toate aspectele uh, politice europene, inclusiv PAC și a resurselor, uh, inclusiv uh, um, a rebate-ului Regatului Unit în anul 2009 și această revizuire, am spus atunci, trebuie să fie de asemenea acompaniată de o evaluare a acordului interinstituțional. Ehm, evaluarea 2008-2009 a cheltuielilor și a politicilor trebuia așadar legată de uh, evaluarea modului de funcționare a acordului instituțional, interinstituțional din 2009. Așadar, calendarul era puțin dificil și știam atunci că se amâna să intră în vigoare a tratatului de la Lisabona uh, și uh, intrăm puțin în dificultate. Noi, în Parlament, am avut două rapoarte din proprie inițiativă, unul cu privire la midterm review în martie, pe care l-am prezentat eu, și, de asemenea, um, vreau să spun că raportul lui Catherine Ghican cu privire la aspectele financiare ale tratatului de la Lisabona a intrat în plen la scurt timp după aceea. Ele, de fapt, se leagă foarte mult prin conținutul lor și uh, în ceea ce privește consecințele bugetare ale, acestor, ale acestora. <clears throat> Este clar că e necesară o evaluare a funcționării acordului interinstituțional care are de-a face cu noutățile pe care le va aduce uh, tratatul de la Lisabona. Um, ce vor necesita uh, în plus instituțiile europene pentru a putea avea o politică bugetară eficientă. La 25 martie 2009 a fost adoptată în plen o rezoluție pe baza unui document de lucru um, în care am cerut o abordare pe trei, în trei pași. În primul rând, deficitele și sumele rămase uh, trebuie să fie rezolvate în uh, contextul procedurilor bugetare anuale, dacă e posibil prin mai multă flexibilitate și dacă e necesar utilizând parte din marja rămasă sub uh, Uh, plafonul resurselor proprii. Așa a fost formulat textul la acel moment. În același timp, am spus că această uh, evaluare la evaluarea intermediară a programelor multianuale, avem cam 50-60 prin uh, acoperite de procedura de codecizie. Uh, Acestea sunt într-o situație dificilă în 2010-2011. Ele trebuie să fie evaluate, trebuie să fie supuse acestei evaluări intermediare, să vedem ce funcționează, ce funcționează mai puțin, ce trebuie ajustat, ce trebuie modificat și unde nu ne mai putem permite să așteptăm încă niște ani, pentru ca să discutăm apoi uh, această uh, revizuire. Din potrivă, să facem niște ajustări, niște modificări um, la momentul uh, oportun, acolo unde este necesar. Punctul următor a fost parte din compromisul politic, și anume, dacă vorbim de evaluarea intermediară și știm în același timp că la momentul respectiv și Comisia și Consiliul, în momentul în care spuneau cuvântul review, se refereau de fapt la pregătirea următoarei perspective financiare pentru uh, perioada de după anul 2014. Și atunci, sigur că eram conștienți că acesta urma să fie un exercițiu foarte dificil. Midterm review cu privire la perspectiva financiară 2007-2013 și în același timp să începem cu planificarea preliminară pentru uh, perspectiva financiară de după 2014. Și uh, în colaborare uh, de asemenea cu colegii de la Uh, Comisia pentru Afaceri Constituționale, ne-am gândit să spunem, ok, hai să facem o ofertă. Știm că există niște deficite, știm că instrumentele trebuie să fie ajustate astfel încât să putem să reacționăm mai rapid și mai flexibil și să nu uh, ajungem să discutăm uh, uh în. Uh, să nu ajungem în această situație dificilă în care a trebuit să avem revizuiri uh, repetate pentru a obține 8,5 miliarde suplimentare. Știam că, de asemenea, tratatul de, tratatul de la Lisabona și consecințele acestuia trebuia să fie, trebuiau de asemenea integrate în uh, această planificare financiară. Așadar, uh, ne-am gândit că și am văzut că cei de la Comisie și la Consiliu se feresc uh, ca uh, dracul de apă sfințită de astfel de evaluări. Și atunci am spus, după intrarea în vigoarea a tratatului de la Lisabona, trebuie să vedem um, dacă vom avea și un fond pentru uh, combaterea schimbărilor climatice, este o uh, tematică de actualitate. Dacă ne uităm la această rezoluție din martie, ea deja includea această idee și am făcut această ofertă uh, Comisiei și Consiliului uh, și ne-am gândit că dacă îi convingem să accepte oferta, atunci acceptăm și noi o extindere a acestui cadru financiar până în 2015-2016. Și apoi, în următoarea etapă, începând cu um, cadrul uh, financiar multianual care începe în 2015-2016 și care este de fapt un cadru financiar pe 5 ani uh, și care este uh, mult mai mult sub controlul Parlamentului și aveam în acel moment o situație de deficit democratic. Uh, Uh, Parlamentul trebuie să ne, trebuia să negocieze asupra acestui cadru financiar multianual, dar uh, consecințele uh, le va suporta un Parlament care practic nu era compus din aceleași persoane, deci nu, nu acest Parlament negociase cadrul financiar. Așadar, e nevoie de o nouă structură de activitate. În ceea ce privește Uh, rubricile din uh, buget, um, dată fiind uh, baza legislativă și, um, de asemenea, duratele fiecăror rubrici. Toate aceste chestiuni trebuiau discutate. Așadar, a trebuit să facem foarte clar distinția între acest midterm review și review la midterm review, de fapt, prin, noi înțelegeam cu totul altceva prin evaluarea intermediară, midterm review, decât ce doreau în momentul respectiv Consiliul și Comisia. Așadar, așteptând propunerea Comisiei la începutul anului viitor, așa cum uh, uh raportul domnului președinte a clarificat lucrurile, uh, Trebuie să vedem. Trebuie să vedem cum uh, vom aborda toate noutățile aduse de uh, Serviciul European de Acțiune Externă, de asemenea propunerile Comisiei cu privire la noul cadru financiar multianual, care uh, trebuie să aibă avizul Parlamentului înainte să um, decidă Consiliul, conform articolului 304 din acordul interinstituțional, de asemenea, elemente noi care uh, intră în uh, procedura bugetară. Um, decizia va acoperi mult mai multe domenii, ceea ce înseamnă competențe suplimentare pentru Parlament, dar există și chestiuni care, uh, nu, care au devenit uh, învechite nu mai uh, sunt valabile în urma tratatului. Și există elemente noi, există structuri noi care trebuie să fie uh, modificate, trebuie să fie negociate sau trebuie să fie completate, pentru că tratatul de la Lisabona cere acest lucru. Așadar, propunerile de, de structurale cu privire la uh, Serviciul European de Acțiune Externă, uh, acestea sunt foarte serioase și s-ar putea să necesite uh, ajustări, uh, revizuiri uh, cu privire la transferul de competențe de la comisie către acest serviciu extern. Așadar, acesta este un pachet suficient de stufos care ne stă în față și de aceea este important să nu facem greșeala uh, de a negocia uh, un aspect și de a ne uh, ocupa de celălalt doar după aceea, pentru că atunci Parlamentul va fi într-o poziție slăbită dacă a doua tranșă, uh, când intră în a doua tranșă a negocierilor. Așadar, vreau să spun foarte clar că, din punctul meu de vedere, dacă vrem să modificăm ceva din punct de vedere politic, uh, trebuie să intrăm nu, nu putem să fim de acord cu o abordare minimalistă în negocierile următoare. Știm că situația este dificilă, statele membre nu vor să uh, nu vor accepta foarte ușor poziția noastră și uh, de asemenea am discutat și cu colegul care se ocupa de raportul Curții de Conturi și uh, Uh, sigur că în momentul în care uh, semaforul uh, curții de conturi arată uh, portocaliu sau roșu, atunci trebuie să uh, încercăm și să rezolvăm problemele care au fost uh, semnalate, astfel încât aceste cifre să nu mai apară în raportul curții de conturi. Înainte să, trebuie să rezolvăm problemele acestea, înainte să discutăm de noi resurse. Această evaluare intermediară, midterm review, ar trebui de asemenea să arate clar că Parlamentul încearcă să își joace în mod conștient rolul de, um, uh, rolul de instituție bugetară, conform tratatului de la Lisabona, dar este sigur uh, uh, trebuie să ne dăm seama că nu toate aspectele, nu toate dispozițiile tratatului de la Lisabona vor intra în vigoare de azi pe mâine. Va existi, exista o perioadă de tranziție în care unele elemente vor fi eliminate treptat. Um, să nu mai vorbim despre politica climatică, despre uh, cooperarea în domeniul afacerilor interne și justiției. Sunt chestiuni unde vor trebui să găsim niște soluții astfel încât uh, să fim bine înzestrați în momentul în care intrăm în discuțiile pe aceste domenii de politică. Așadar, ar trebui să avem o abordare pe etape, um, să avem o implementare um, treptată a tratatului de la Lisabona, astfel încât um, atunci când intrăm în negocieri să avem o poziție clară și să arătăm comisiei că așteptăm Uh, ca în uh, prezentarea punerii în aplicare a consecințelor tratatului de la Lisabona uh, ia în considerare toate aceste lucruri, astfel încât să se găsească pe partea instituțională a Parlamentului și nu pe cea a Consiliului în negocierile viitoare. Mulțumesc! Bien, merci Reimer. Euh, donc... Mulțumesc, Reimer. A fost o prezentare foarte clară și foarte completă și cred că Reimer ne-a indicat uh, cam ce întrebări am putea pune candidatului la postul de comisar. Este clar că problema este complexă din punct de vedere politic și practic, pentru că este vorba despre stabilirea calendarului mulți dintre noi suntem uh, veterane afacerilor europene și știm că atunci când trebuie să se convină asupra ordinii de zi și asupra calendarului. Odată încheiat un acord, uh, practic uh, s-a încheiat negocierea în proporție de 99%. Trebuie să hotărâm calendarul și care sunt politicile pe care le luăm în considerare, care sunt noile nevoi de care ținem cont. Sigur că vom lucra pe baza propunerii comisiei și este genul de schimb de opinii pe care trebuie să-l avem cu candidatul la postul de comisar și probabil și cu președintele comisiei. Însă, în orice caz, este clar că vorbim aici despre mai multe decizii care formează un pachet, pachet care va duce la un acord politic și care trebuie să fie avut în vedere în anul 2010. E vorba despre instituirea instituțiilor, este vorba despre elaborarea noilor politici, sa, politici în uh, cadrul cărora se extind competențele europene cu temeiurile, temeiurile juridice aferente documentul de lucru al lui Reimer și expunerea sa orală au uh, conținut o serie de exemple, creditele necesare pentru a oferi un conținut acestor competențe trebuie de asemenea stabilite. În orice caz vor trebui modificate perspectivele financiare nu știu dacă putem vorbi despre o revizuire sau despre o adaptare. Comisia este cea care trebuie să facă o propunere. Întrebarea este conform căror proceduri, pentru că tratatul de la Lisabona prevede că perspectivele financiare, cadrul plurianual, au un statut aparte. Până în prezent, aceste elemente aveau un statut juridic uh, aparte, era vorba despre un contract între instituții. De acum înainte, Parlamentul European își va da avizul conform și întrebarea este dacă această procedură se aplică revizuirii cadrului financiar actual sau dacă se aplică elaborării cadrului financiar de după 2014 doar. Din uh, contactele pe care le-am avut cu președinția spaniolă, am înțeles că președinția spaniolă nu este încântată de ideea de a aborda aceste elemente. Însă, Parlamentul este interesat de aceste subiecte. Și apoi mai vorbim și despre bugetul pentru 2011. Acesta este adoptat obligatoriu în conformitate cu procedura de la Lisabona cu competențele fixate de uh, către această procedură. Despre asta discutăm, deci, și după cum a vorbit uh, și Reimer, organizarea acestui program de lucru și alegerea calendarului sunt elementele fundamentale care trebuie abordate la cel mai înalt nivel politic. Sigur, și președintele Consiliului European trebuie să aibă un cuvânt de spus. Dau un singur exemplu. Politica de ieșire din criză. Am reușit să finanțăm planul, planul de redresare în 2010 planul de redrasare va face apel la mijloace juridice, politice, comunitare și mai ales va recurge la mijloace politice, bugetare și juridice naționale și toate acestea trebuie să fie coordonate și coordonarea mijloacelor naționale revine președintelui Consiliului European. Noua politică externă și de securitate comună propusă de înaltul reprezentant va uh, fi uh, important. Comisia pentru bugete trebuie să aibă încă de pe acum o viziune de ansamblu asupra problemelor de abordat în așa fel încât să putem să ne aducem contribuția la această dezbatere. Am aici două cereri de cuvânt. Eider și apoi James. Doamna Eider. Eh, simplemente pedia la palabra para hacer un poco valorar. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește documentul de lucru prezentat de domnul Böge și felul în care am putea lucra pe viitor, cred că cu toții putem fi de acord cu ideile prezentate în acest document. Aș vrea să insist asupra unei nuanțe lingvistice. E vorba despre cuvintele revision și revision, revizuire am depus amendamente la raportul domnului Surian cu privire la bugetul pentru anul 2010 și am vrea să spunem că, din punctul nostru de vedere, este important ca perspectivele financiare să fie cincinale. Nu numai cincinale, ci și coordonate sau să coincidă cu mandatele Parlamentului European. Pe de o parte, pentru că, după cum s-a spus pe bună dreptate, nu putem stabili perspective financiare care să fie gestionate de următoarea legislatură și, pe de altă parte, pentru că niște perspective financiare de șapte ani ar fi prea lungi, mai ales dacă luăm considerare, în considerare faptul că au fost uh, hotărâte acum mai mulți ani. Cele în vigoare acum au fost uh, Eh, stabilite în 2004. Dacă stabilim perspective încă din 2004, pentru șapte ani, eh, vom avea de fapt o prognoză pe 10 eh, ani. Un alt aspect care trebuie menționat este că această evaluare sau revizuire durează. Această revizuire a fost uh, negociată în cadrul mandatului anterior și cum nu vom putea impune perspective financiare Parlamentului următor, cred că Parlamentul actual ar trebui să ia hotărâri în privința acestor perspective. mă întreb de ce această reticență în privința revizuirii cadrului financiar. Poate că nu trebuie să revizuim uh, complet. Este suficient să vedem ce anume nu a funcționat până în prezent și să adaptăm acele elemente care au funcționat prost sau să adăugăm noi elemente, ținând cont de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Trebuie să depășim această provocare. Nu știu de ce există aceste reticențe legate de revizuirea cadrului financiar. Am o îndoială. Peste câteva luni vom adopta regulamentul financiar și pentru prima dată vom include cadrul financiar. Cadru care trebuie să fie pentru 5 ani minim. Cadrul financiar de care dispunem acum este un cadru pentru 2007-2013 și nu ar fi logic să includem într-un document din 2007, 2010 ceva care uh, datează din 2007. Trebuie să respectăm regula cu privire la un cadru care să fie minim cincinal. Cred că trebuie să revizuim deci aceste perspective pentru ca ele să coincidă cu viitorul mandat al Parlamentului European. Vă mulțumesc! Mulțumesc, James. Mulțumesc. Am trei întrebări simple. În primul rând, înainte de audieri, secretariatul Comisiei ne va vorbi despre noile proceduri bugetare, despre responsabilitate, pentru că presupun că se va încheia un acord comun între Parlament și Consiliu, însă cine va monitoriza pe înaltul reprezentant? Și probabil că și Consiliul ar dori să afle cu ce probleme ne confruntăm în acest uh, domeniu. Vrem să nu se cheltuie bani fără să existe o justificare pentru aceste cheltuieli. Apoi, Spuneați că la întrebări stupide, răspunsuri stupide. Nu știm foarte bine cine redactează aceste întrebări, însă o întrebare, însă o posibilitate este ca fiecare comisar să vorbească despre cum anume va gestiona fondurile care îi revin pentru că de mai mulți ani discutăm despre monitorizarea bugetelor și dacă comisarii își asumă responsabilitatea aceasta de la bun început, cred că ar fi bine. Deci cred că ar trebui să discutăm și cu colegii din celelalte comisii parlamentare pentru a se asigura că uh, candidații la comisar vor uh, discuta despre gestionarea bugetelor. Vrem să maximalizăm uh, fondurile cheltuite. O colegă menționa acest aspect al eficientizării cheltuielilor. Cred că este important să îl abordăm. De asemenea, aș vrea să vorbesc despre cheltuielile naționale în statele membre. Poate că ar trebui să scoatem uh, din, uh, de la naftalină inițiativa noastră și să vedem ce înseamnă cooperarea în cadrul tratatului de la Lisabona și ce înseamnă mecanismele de finanțare. Ar fi bine ca parlamentele naționale să conlucreze cu noi și să nu fie uh, lăsate deoparte în acest proces. James Guran. Mulțumesc, James Buran. Aș avea un comentariu suplimentar la cele spuse deja. Guran, mă scuzați. Uh, este vorba de faptul că i-aș ruga pe domnii Bărie și Surian să se uite un pic la amendamentele la rezoluția pe 2010, pentru că Reimer se referă foarte bine în documentul său de lucru la această chestiune semantică, ce este uh, diferența dintre review și revision în engleză. Și cred că ar trebui să profităm de amendamentele la bugetul pe 2010, 3, 4 și 5 ca să clarificăm această chestiune în aceste amendamente să vorbim despre formulare, ce ar trebui să se facă în perioada 2011-2013 și să fie clar că noi nu dorim doar un fel de evaluare sau estimare, ci dorim să se modifice cifrele în privința anumitor uh, rubrici și cea de-a doua fază, ca să zic așa, ar fi perioada de după 2013. Trebuie să încercăm să clarificăm în aceste amendamente și aș ruga pe Reimer și pe Laszlo să se uite la ele, să vadă dacă sunt bine formulate, că e important să spunem în rezoluția pentru 2010 exact ce spune Reimer în documentul său de lucru. Deci să avem aceleași opțiuni semantice, să folosim aceeași formulare uh, atât în rezoluția pentru bugetul 2010, cât și în raportul deputaților privind midterm review. Mulțumesc! Mulțumesc! E vorba de amendamentele 3 și 4, dacă am înțeles eu bine. Și 5, și 5, spune președintele. Încă un cuvânt înainte de a-i da uh, voie lui Reimer să tragă concluziile, ca să-i răspund lui James. Uh, ai o întrebare foarte pertinentă, într-adevăr, cred că trebuie pusă această întrebare candidatului la postul de comisar și, de fapt, tuturor candidaților la posturile de comisari. În chestionarul comun care ne-a fost propus, întrebările sunt de genul Sunteți cinstit? De ce vă credeți competent? E un tip de întrebări care se pun uh, atunci când uh, cer viza pentru Statele Unite. Vrei să-l asasinezi pe președintele Statelor Unite, sunteți responsabil de Holocaustul din al doilea război mondial și așa mai departe. E absolut magnific. Într-adevăr, cred că întrebările pe care le propuneți voi sunt mult mai pertinente. În ceea ce privește ideea pe care o menționai și care s-a menționat și în COSAC în mai multe rânduri. La propunerea mea, Comisia de Bugete a decis să comande un studiu referitor la, bugetele, la procedurile bugetare ale statelor membre, ca să vedem dacă nu putem face o propunere foarte concretă de întâlnire anuală a comisiilor de bugete și finanțe, ca să se facă un schimb de informații în legătură cu uh, bugetele respective și în legătură cu modul în care, pe lângă bugetul comunitar, fiecare stat membru în bugetul său național ține cont de obiectivele comune europene. Acest lucru ar fi trebuit să se facă, de exemplu, pentru strategia de la Lisabona. Nu s-a făcut și este unul din motivele pentru care această strategie a eșuat. Ar fi putut să se facă pentru finanțarea crizei, pentru planul de redresare, recovery plan. A existat un plan de 200 de miliarde de euro hotărât în Consiliul European și din bugetul european au fost alocate 100 de miliarde de euro, însă până la urmă noi nu știm exact ce s-a făcut în statele membre. Și de altfel, președintele Van Rompuy ar putea să aibă o inițiativă în noua sa funcție să propună ca la o următoare, o viitoare reuniune a Consiliului European, fiecare membru să prezinte în ce mod în statul său au fost cheltuiți acești bani. și cred că Comisia de Bugete, date fiind concluziile acestui studiu, va avea uh, posibilitatea să facă propuneri concrete, pentru că eu cred în acest tip de inițiativă care nu solicită un temei juridic. E nevoie doar de un acord politic și cred că este un domeniu în care putem face mari progrese. Raimar, dorești să răspunzi la observațiile colegilor? Ja, vielen Dank. Ähm, da, mulțumesc. Voiam doar să spun că uh, la reuniunea noastră următoare, care este la sfârșitul lui ianuarie, vreau să docum- prezint încă o dată acest document de lucru pentru a face un rezumat al tuturor uh, măsurilor care au fost propuse fără a intra în detaliile, în contactele bilaterale dintre uh, raportorii, din uh, uh, coordonatori, din raportorii, ale raportorilor din uh, umbră, ale tuturor grupurilor politice și așa mai departe. Uh, mulțumesc pentru faptul că s-a discutat încă o dată despre faptul că acest cadru de 5 ani este un obiectiv important pentru noi. Planificarea financiară Uh, pe 5 ani uh, nu este negociabilă. Întrebarea este cum ajungem la acest obiectiv. Dacă nu reușim să avem o ajustare, o verificare și o revizuire um, care să fie legată de extinderea, de prelungirea acestui uh, cadru financiar multianual, atunci ajungem din nou la o uh, perspectivă financiară, um, odată ce expiră cadrul financiar multianual și ajungem din nou într-o situație dificilă. Uh, în ceea ce privește uh, traducerea acestui text în uh, spaniolă, în versiunea spaniolă, de exemplu, uh, review nu se uh, traduce uh, prin evaluare, ci mi s-a spus că există acolo termenul de revizuire, revision în spaniolă, mi s-a spus. Ehm, acest uh, termen este de găsit în uh, acest document și știu că Laslo este raportor pentru, pentru această rezoluție. Deci va trebui să vedem exact care este termenul utilizat, uh, nu doar amendamentele 3, 4 și 5 Uh, se referă la acest lucru, ci există și alte amendamente care se referă din nou și din nou la aceleași aspecte. Și eu aș avea rugămintea să încercăm să le concentrăm puțin. Um, aceste trei uh, etape care sunt formulate în, uh, în amendamentele 3 până la 5, aș putea să le accept, dar nu trebuie să se repete de 10 ori această idee. Însă, la amendamentul 4, de exemplu, se spune odată cu revizuirea cadrului financiar multianual 2007-2013. Uh, aici poate că ar trebui să se lucreze puțin la formulare. Um, Îi las pe raportor să vină cu ideea. Haideți să facem lucrurile împreună. Vorbim aici despre uh, adjustment, despre uh, adaptarea necesară. Și atunci ar trebui să găsim uh, un consens în, între grupurile politice pentru a vorbi despre adaptare, evaluare și revizuire a cadrului financiar multianual, inclusiv prelungirea acestuia până în 2015-2016. Atunci pachetul ar fi complet și atunci cred că vom fi cuprins în acest text uh, tot ce uh, am uh, discutat de atâta vreme între grupurile politice. Uh, avem um, aceste concepte care se uh, completează unul pe altul și putem să propunem uh, Consiliului și Comisiei un text solid. Aceasta este propunerea mea spontană să încercăm să uh, vedem între noi, uh, raportori și raportori din umbră, să vedem dacă reușim să ne punem de acord Uh, poate reușim chiar uh, până la votul din plenară să clarificăm lucrurile. În rest, și în perioada următoare și înainte de vacanța de Crăciun, uh, sunt disponibil dacă colegii doresc să discute cu mine despre detalii. Um, am să încerc să vorbesc despre asta și cu coordonatorii. Deci sunt disponibil pentru discuții pentru că um, contribuțiile colegilor uh, sunt uh, importante și binevenite. Mulțumesc! Mulțumesc, Raimer. Eu vă propun să ne oprim aici cu reuniunea Comisiei de Bugete. Vom relua mâine dimineață la 9 pentru vot. Vă rog să fiți cu toții prezenți la vot. Și vreau să-i uh, opresc aici în sală pe coordonatori. De altfel, Reimer, dacă e nevoie ca să examinăm amendamentele tale, te rog să rămâi dacă nu te deranjează și sigur că și raportorii Laslo și Vladimir Manca dacă doresc să rămână alături de noi. Celelalte persoane uh, pot să plece, le mulțumim pentru participare și le mulțumim dacă vor pleca foarte rapid din sală. Ca și cum ar fi alarmă de incendiu. Și în liniște, vă rog. Ne revedem mâine dimineață cu mare plăcere.